je suis obligée de faire la police. <laughs> Mes chers collègues, euh, je... Trebuie să fac eu pe polițistul. Uh, vos sièges, uh, notre réunion se poursuit, nous avons un léger Dragi colegi, vă rog să vă reocupați locurile, avem o ușoară întârziere și vreau să-mi cer scuze din suflet față de domnul Krum Garkov, căruia voi da cuvântul de îndată un... Uh, se întâmplă un lucru extraordinar. Se pare că se poartă dialogul Eulisa în plen, uh, în timp ce noi aici purtăm aceeași dezbatere. Se pare că, așadar, unii colegi uh, sunt nevoie să fie în plen, alții rămân aici. Înainte de a da cuvântul invitatului nostru, vă reamintesc că pe 21 martie avem o întâlnire de la 9 la 12 și pe 22 martie uh, de la 9 la 2 și jumătate. Iată un punct de informație și pentru organizarea dumneavoastră. Acum e adevărată plăcere să-i urăm uh, bun venit domnului Garkov, director executiv uh, EU-LISA. Colegii cunosc Agenția Europeană pentru Gestionarea Sistemelor Informatice la scară mare în cadrul spațiului um, de libertate, securitate și justiție. Vă urez bun venit! Dumneavoastră sunteți răspunzător de gestionarea sistemului SIS, Sistemul de Informații Schengen și de sistemul VIS, cât și Eurodac. Comisia noastră și-a luat misiunea de a aborda acele provocări, dar și bune practici. Vine vorba de schimbul de informații și uh, interoperabilitatea, pentru că sunt puncte puse pe ordinea de zi a Uniunii Europene. Și acesta este, de fapt, motivul care stă la baza invitației noastre de a veni și să răspundeți la întrebările colegilor. Mandatul nostru este strâns legat de aspectele operaționale ale activității dumneavoastră la EULISA. Am să dau de dată cuvântul și vă întreb dacă sunteți de acord. Firește, e greu să mă refuzați. Dacă sunteți de acord să răspundeți în sistem ping-pong, primiți o întrebare și răspundeți uh, de îndată. Aveți 10 minute pentru prezentare, după care trecem direct la întrebările colegilor. Aveți cuvântul, domnule Garkov. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, Vă mulțumesc, primul rând, pentru invitația și șansa de a, face, de a purta un schimb de opinii referitor la felul în care tehnologia modernă poate contribui la o luptă mai eficace împotriva terorismului. Am urmărit uh, cu mare interes discuția anterioară și am să încep spunând că astăzi Europa se confruntă cu o provocare de amploare pe de-o parte vrea să rămână deschisă față de restul lumii, iar pe de altă parte vrea să fie sigură. Am să vă spun de asemenea că fiecare cetățean european are dreptul de a se simți sigur în țara sa, în orașul său, în casa sa. Iată de ce siguranța cetățenilor este o prioritate importantă a Uniunii Europene. După atacurile teroriste din ultimii ani, un uh, sondaj recent al Eurobarometrului a arătat că 95% din cetățenii chestionați consideră că terorismul este o provocare semnificativă. Iată de ce contraterorismul ar trebui să devină o prioritate. Agenda pentru securitate a stabilit uh, printre cele trei priorități lupta împotriva terorismului drept uh, un domeniu unde Europa poate să-și aducă aportul. Astăzi asistăm la un fenomen, și anume că lupta împotriva terorismului și securitatea internă depinde în totalitate de informații și de schimbul de informații. Iată de ce sisteme pe scară largă de care este răspunzătoare agenția astăzi și pe viitor joacă și vor juca un rol tot mai important în um, elaborarea unui răspuns adecvat la amenințările de natură teroristă cu care se confruntă Europa astăzi. Am să încep cu o declarație poate evidentă, evidentă și în urma discuțiilor anterioare, și anume că sistemul de informații Schengen este în ziua de astăzi cel mai puternic instrument IT în Uniunea Europeană care contribuie la securitatea internă și este folosit pe scară amplă de forțele de aplicare a legii și autoritățile judiciare pentru a preîntâmpina crima organizată gravă, cât și terorismul permite verificarea indivizilor, cât și abordarea amenințărilor la adresa siguranței publice în noiembrie 2014, Consiliul European i-a cerut Comisiei să pună în aplicare măsuri mai precise pentru a consolida răspunsul la adresa terorismului și mai ales să acorde atenție deosebită luptătorilor străini. Aceste schimbări uh, s-au concretizat din ianuarie 2015. Începând de atunci, vedem uh, cum există o tendință constantă de a folosi tot mai mult SIS. În 2016 au existat peste 4, mi 4 miliarde de căutări în sistem, iar estimările pentru 2017 arată că putem să ne așteptăm la o creștere de 25%. Înseamnă așadar că SIS-2 este considerat de comunitatea de aplicare a legii în Europa drept ce, platforma cea mai eficace pentru schimbul de informații care le încurajează Um, activitatea de combatere a terorismului. Datele, mai ales datele care au de-a face cu articolul 36, ceea ce spuneau și antevorbitorii mei, trebuie să spun că la sfârșitul anului 2017 a existat cu o creștere cu 35% a datelor stocate în sistem față de aceeași perioadă a anului trecut, a anului 2016. Înseamnă că informațiile legate de articolul 26 din sistem s-au dublat. E din nou o dovadă dovadă pentru utilizarea la scară mare a sistemului și importanța pe care o acordă comunitatea polițienească din Europa și de asemenea demonstrează faptul că acest sistem e unul eficient. A crescut aceast, a existat această creștere în sistem și pentru rezultatele pozitive. Înseamnă că are rezultate pozitive. Controlele sistematice cu privire la frontierele externe care sunt în vigoare din aprilie 2017. SIS-2 e o platformă importantă și are instrumente importante pentru paza de frontieră, pentru a menține sistemul aliniat provocărilor noi și cerințelor noi, uh, E nevoie de măsuri tehnice, astfel încât să fie eficiente aceste controle sistematice, fără să descrească performanța sistemului în statele membre. Este important ca sistemul să fie eficient, funcțional și să fie utilizat de autoritățile polițienești, însă trebuie să fie un sistem care să facă față viitorului. Provocările teroriste evoluează, așa că trebuie să evolueze și sistemele și mai ales SIS-2 ca instrument principal care să ajute la eforturile din Uniunea Europeană la, să vină cu un răspuns bun la amenințări. De aceea pachetul SIS-2 vine cu îmbunătățiri tehnice și operaționale importante. Acum ne aflăm în procesul de negociere și sper că totul se va finaliza cu un act legislativ, astfel încât agenția ar putea să consolideze și mai bine sistemul și să ajute și mai bine poliția din Europa. Un important element din sistem e faptul că SIS-2 curând va avea și capacități biometrice, de la data de 6 martie. Începând cu data de 6 martie, va exista în SIS-2 o bază de date cu date biometrice. Înseamnă o înaltă eficiență a sistemului și comunitatea polițienească va putea mai bine să-și îndeplinească datorile. Celelalte sisteme de care suntem responsabili își aduc și ele contribuția la lupta împotriva ter- terorismului. În special sistemul Schengen, care e un instrument sofisticat utilizat în ceea ce privește monitorizarea vizelor. Înseamnă și un uh, mecanism de consultare între mai multe autorități și o verificare încrucișată cu celelalte. Același lucru e valabil și pentru Eurodac, unde e posibil să facă cercetări forțele de poliție încă din 2016. Începând cu 25, 22 iunie 2017, Europol e conectat la Eurodac și poate să facă căutări în sistem în cazul anchetelor. Însă, încă o dată, pentru Eurodac, același principiu valabil ca pentru SIS-2. Sistemul trebuie să poată face față viitorului, trebuie să ne asigurăm că sistemul are toate capabilitățile de care e nevoie, să ofere răspunsuri comunităților care utilizează sistemul. Regulamentul Eurodac și acesta este în negocieri legislative acum și va veni cu două obiective noi și importante. În primul rând, Sistemul va fi mai bine croit pentru a răspunde presiunii migratorie, migratorii sub reforma de la Dublin și apoi în ceea ce privește capabilitățile sistemelor, date alfanumerice, noi date biometrice, cum ar fi recunoaștere facială digitală. Sistemul va avea instrumente mai puternice și accesul uh, polițiștilor va fi mai facil la acest sistem și încă o dată sper că noul regulament Eurodac va deveni un act legislativ. Vorbim de noile sisteme, de sistemele actuale. Trebuie să spunem că se știe că au existat anumite probleme în sistemul de informație în Europa. De aceea, e foarte importantă punerea în aplicare a noilor sisteme în primul rând, sistemul intrare-ieșire, care e în proces de implementare și va intra în vigoare în decembrie. Acest sistem va veni cu instrumente suplimentare pentru paza de frontieră, pentru a lupta împotriva documentelor false, a fraudei cu identități. Frauda de, cu identitățile este o chestiune, una din cele mai mari probleme, probleme de la frontieră. În ceea ce privește uh, cei care au intenții teroriste, ei nu vor mai putea trece frontiera fără să fie detectați prin sistemul de intrare-ieșire. ETIAS va fi un alt sistem care își va aduce contribuția la securitatea internă și la lupta împotriva terorismului ne va ajuta să identificăm pe resortisanții statelor terțe din țări cu uh, fără solicitare de viză. Vom cunoaște informații despre ei înainte să ajungă la frontierele noastre. Ofițerii vor fi mai bine echipați astfel încât să ia decizii informate. Însă e de asemenea important să menționez și asta și în contextul discuției pe care tocmai am avut-o, că sistemele și informațiile trebuie să fie folosite împreună. Există o nouă propunere a Comisiei Europene și e legată de interoperabilitate. E un lucru revoluționar. Își va aduce contribuția la o eficiență mai bună în aceste sisteme informatice, în lupta împotriva terorismului. Astfel, instrumentele la dispoziția utilizatorilor vor fi mult mai sofisticate, vor oferi informații la timpul potrivit, astfel încât să se poată lua decizii informate. Interoperabilitatea nu înseamnă o creare de noi baze de date sau duplicarea cel, dublarea celor existente. Interoperabilitatea înseamnă o mai mare eficiență a ceea ce avem deja la dispoziție. De aceea, este un pas important interoperabilitatea pentru aceste sisteme informatice la scară largă folosite în Europa. Câteva cuvinte despre interoperabilitate ca atare și cum își va aduce contribuția la lupta împotriva terorismului. Patru elemente intervin în această propunere. În primul rând, registrul comun de identități și detectorul de identități multiple. Infractorii nu vor mai putea avea identificări multiple. De exemplu, la atacurile din decembrie, atacatorul avea 14 identități diferite. Uh, cu un registru comun de identități, așa ceva nu va mai fi posibil, pentru că toate identitățile pe bază de date biometrice vor fi legate de o singură persoană. De aceea autoritățile europene și naționale vor putea să ia mai repede informații și să fie mai bine informați. Acest serviciu cu date comune biometrice va fi legat de un portal de căutare, un portal de căutare prin care utilizatorilor finali li se vor oferi informații directe și vor avea acces la bazele de date UE, respectând, bineînțeles, drepturile de, ace- de acces primite. Portalul de, de căutare nu va schimba nimic în accesul în sisteme, doar vine cu o eficiență crescută în maniera în care um, autoritățile fac aceste cercetări în sistem interoperabilitatea cred că își va aduce contribuția și în a îmbunătăți comunicarea între statele membre. Ar trebui să fie clar că noile sisteme, noua, noua infrastructură va schimba totul pe viitor în lupta împotriva terorismului. Și vă reamintesc că EULISA deja oferă servicii de înaltă calitate și va continua să o facă și pe viitor, astfel încât să răspundă nevoilor consumatorilor finali. De exemplu, prin implementarea funcționalităților legate de urmărirea luptătorilor străini, calitatea datelor coordonată de ULISA la nivel UE. Calitatea datelor e deosebit de importantă în eficiența sistemelor și pentru a răspunde la amenințările teroriste. Misiunea agenției e să sprijine această tehno prin tehnologie eforturile făcute de statele membre astfel încât să crească nivelul de siguranță. Și vom continua să avem aceeași misiune și pe viitor și ne vom, și ne vom implica pentru securitatea europeană. Vă puteți baza în continuare pe agenția noastră pentru asemenea servicii pe viitor. Instrumentele deosebit de importante în lupta împotriva terorismului și pentru securitatea internă vor trebui să răspundă la nevoile care există și acum și care vor exista pe viitor. Vă mulțumim foarte mult, domnule Garkov, pentru prezentare mai ales uh, un punct m-a interesat foarte mult în ceea ce privește acest uh, sistem, interoperabilitatea sistemelor propuse de comisie, îmbunătățirea îmbunătățirea calității datelor și apoi și în ceea ce privește prevenirea atentatelor. Foarte multe elemente foarte actuale în societățile noastre europene. Și acum dau cuvântul colegilor domnul Leonards primul și după aceea și urm, următorii, domnul Nuno Melo după aceea. Intervenție din sală fără microfon. Yes. Uh, yes, because, uh, uh... Da, spune doamna președinte. Urmărim un anumit protocol. Ieron, întâi un minut. Ah, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentare și mulțumesc și pentru că ne-ați primit în cadrul agenției de atâtea ori și ați venit să discutați cu noi și în Comisia Libe. Uh, Ați vorbit de propunerea interoperabilitate. Cred că cu toții în Parlament o așteptăm cu nerăbdare. Am o întrebare legată de agenția dumneavoastră și cum va face față la toate acestea. Avem Eurodac, avem SIS-ul, avem sistemul de intrare-ieșire. Aveți foarte multe de prelucrat acum, nu doar pentru că există noi propuneri, ci pentru că sunt utilizate tot mai mult sistemele. Acum vom lucra la interoperabilitate. Bineînțeles că în Parlament cu toții visăm că interoperabilitatea va fi cât de perfectă posibil. În legătură cu noul mandat, cum ce capacități are agenția să facă tot ceea ce i-am cerut să facă? Aveți resurse suficiente, capacități suficiente, personal suficient, astfel încât să faceți ceea ce v-am cerut să faceți? Mulțumim. să ne răspundeți, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. În următorii 3-4 ani vor exista inițiative importante pentru care agenția noastră e responsabilă. Interoperabilitatea e una dintre acestea, mai sunt multe altele, ETIAS, apoi revizuirea SIS-2, Eurodac, uh, Uh, sistemul de vize, revizuirea acestuia, multe altele. Și pe lângă toate acestea există și așteptările din partea părților interesate. Toate acestea sunt o mare provocare pentru noi și aveți dreptate să menționați că ține de capacitățile agenției de a face față tuturor acestora. În cei cinci ani în care a existat, agenția nu a fost consolidată cu resursele umane de care ar fi avut nevoie. Responsabilitățile i s-au schimbat, ceea ce trebuia să facă pentru statele membre, toate acestea au tot crescut. Așa că acum ar fi momentul potrivit, cred. Instituțiile europene responsabile cu resursele agenției ar trebui să analizeze ce se întâmplă în agenție și să ne ofere resursele de care avem nevoie, astfel încât să putem face ceea ce se așteaptă de la noi. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră aici. În ceea ce privește capacitățile operaționale, cele de la Salzburg sunt insuficiente să facem față la toate provocările. Trebuie să creștem și mai mult și să mergem mai departe de ceea ce facem acum. Și de aceea am avea nevoie de sprijinul Parlamentului și Consiliului, bineînțeles. Și apoi un alt element și mai important e, sunt resursele umane. Agenția va avea nevoie de o consolidare a resurselor umane. Știu că în multe din propunerile legislative depuse, există resurse suplimentare alocate, însă pentru obiective specifice, pentru a putea să menținem operațiunile agenției și pentru a continua să ne implicăm și să ajutăm statele membre, avem nevoie de mai multe resurse dintr-un motiv simplu. Agenția nu a fost făcută pentru a face față unui asemenea volum de muncă și multe funcții care apar și în evaluarea, evaluarea agenției în 2016, în raportul de descărcare bugetară de acum, sunt menționate și acestea. Există multe domenii în care nu avem personal uh, suficient înseamnă că avem o singură persoană care se ocupă de o sarcină. De aceea avem nevoie de consolidare urgentă, aș spune eu, pentru personal, astfel încât să putem să ne continuăm munca și pentru a putea să facem tot ceea ce am primit suplimentar de făcut și contăm pe Parlament să ne ajute să o facem. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mesajul a fost uh, recepționat în legătură cu resursele bugetare și umane și acum are cuvântul Nuno Melo. Un minut, vă rog. Thank you, madam. I'll use the Portuguese if you don't mind. Voi vorbi în portugheză, vă rog. Am uh, două întrebări. Uh, eu sunt raportor libe pe interoperabilitate și de aceea vă adresez această întrebare. Celălalt raportor a intervenit deja. Eu uh, aș uh, vorbi despre un element istoric care mi se pare important. În primul rând, Lipsa de interoperabilitate. Um, unde s-a resimțit cel mai tare, unde a fost cea mai clară în um, evenimentele recente și în Europa și în afara Europei. 14 uh, entități care lucrează pe o singur caz în Germania. Mai aveți și alte exemple în acest sens? Și o a doua întrebare având în vedere trecutul, în ce țară sau cu ce țară uh, schimbul de informații a fost uh, cel mai bine făcut sau cel mai puțin bine făcut. Există țări din Europa care au rezerve, au reticențe să uh, comunice informații și efectele acestei situații. Mulțumesc! Aveți cuvântul pentru a răspunde. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Uh, mă tem că nu pot să vă dau un răspuns complet, pentru că ar trebui să merg pe partea operațională, unde cred că antevorbitorii mei ar fi fost poate mai bine plasați pentru a vă răspunde. Exemplul pe care vi l-am dat, cred că a fost unul evident, altul ar putea fi atacurile de la Paris din noiembrie 2015, unde deja se știe foarte bine că liderul teroriștilor călătorise în mod repetat uh, dincolo de frontierele externe ale Uniunii Europene până în Siria, fără să fie detectat de autorități. Deci, interoperabilitatea este o măsură tehnică care nu poate rezolva problemele, dar le poate facilita și atunci cred că în acest caz interoperabilitatea ar fi jucat un rol important. Un alt exemplu ar fi putut fi um, găsit în reacția la criza migrațională. Cred că a fost o întrebare mai devreme uh, către antevorbitori uh, legătura între fluxul migrațional și terorism. În um, toiul crizei migraționale din Grecia, zeci de mii de oameni uh, veneau în valuri în fiecare săptămână. Prin urmare, autorităților le era foarte greu să efectueze controle corecte. Prin urmare, cred că dacă controlele ar fi fost realizate uh, unii dintre teroriști nu ar fi fost, uh, nu ar fi putut să intre în Europa. Restul răspunsului uh, ține sigur de partea operațională a autorităților de aplicare a legii din statele membre, așa că mă opresc aici. Acum, schimbul de informații și cum funcționează. Din păcate, agenția nu are un mandat pentru a verifica modul în care statele membre participă la schimbul de informații. Nici nu avem acces la date. Dar pot să vă spun că există o tendință clară de creștere a utilizării sistemului SIS. După cum vă spuneam, în 2015 am avut uh, peste patru miliarde de căutări, de interogări. Uh, cu 35 la sută mai multe decât în 2015, deci era vorba de anul 2016, iar în 2017 ne așteptăm la o creștere de cel puțin 25% a numărului de interogări față de 2016. Uh, deci schimburile dintre statele membre care utilizează SIS ca platformă creș- cresc și sunt îmbogățite cu uh, tipuri diferite de informații. Sigur că uh, Există o diferență în uh, contribuția pe care și-o aduc statele membre la acest sistem. Sigur că statele mai mari contribuie mai mult, statele mai mici mai puțin, însă, în general, tendința este una pozitivă, aș spune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul acum Monicăi și apoi Anei Gomez, rugându-le să fie rapide. Foarte rapid. Întrebarea mea are de-a face cu următoarele. Toate statele membre, între timp, au capacitățile tehnice astfel încât să utilizeze pe deplin instrumentele și dacă nu e cazul, atunci ce fel, de ce fel de sprijin credeți că ar avea nevoie astfel încât să poată să o facă? Rapid, direct. Rapid și direct și precis, bună președinta. Da, mulțumesc pentru, pentru întrebare. Toate statele membre care sunt conectate la sistem respectă um, cerințele tehnice pentru a-l utiliza, deci nu e nicio îndoială, pentru că altfel nici nu ar putea să se conecteze. Însă, eficiența sistemului nu ține de conexiunea tehnică, ci de utilizarea sa. Și um, antevorbitorii au spus că este nevoie de instruiri suplimentare și de o îmbunătățire a capacităților în statele membre. Uh, cred că acesta este uh, unul din accentele pe care ar trebui să le punem și astăzi și pe viitor pentru a îmbunătăți eficiența uh, sistemelor și pentru a uh, face ca statele membre să fie mai pregătite să răspundă amenințărilor teroriste și ca parte din mandat agenția organizează multe formări pentru statele membre. Sigur că dacă vom primi resurse uh, umane suplimentare vom putea în colaborare cu Frontex să contribuim la îmbunătățirea capacităților la nivel de state membre pentru pentru a le ajuta să-și îndeplinească obiectivele printr-o utilizare mai eficientă și mai largă a instrumentelor care există deja sau care vor apărea pe viitor. Mulțumesc, Ana Gomez. Mulțumesc, domnule Garkov. Întrebarea mea este dacă vă interesează doar integritatea și operabilitatea bazelor de date pe care le gestionați și facilitarea accesului la acestea sau dumneavoastră sau cineva cu care lucrați realizați și un fel de analiză a datelor. De exemplu, se vorbește foarte mult de datele legate de migranți uh, și solicitanți de azil. Se acordă multă atenție acestora. Dar ce se întâmplă cu programe pe care le au anumite uh, state membre, Golden Visa sau programele pentru investitori prin care anumite persoane pot să cumpere vize și permise de reședință uh, Sigur că ți se cere să prezinți un cazier judiciar, dar și asta se poate aranja cu bani în multe părți ale lumii. Și atunci mă gândesc dacă acordați, sau este cineva care acordă atenție și um, acestor date care se referă la vizele Schengen sau permisele de ședere, inclusiv uh, cetățeniile care sunt acordate în cadrul acestor programe unde reședința și cetățenia sunt uh, vândute practic de statele uh, membre. Mulțumesc. În primul rând, agenția este responsabilă și de calitatea datelor care intră în sistemele centrale pe care le gestionăm și furnizăm uh, rapoarte de calitate statelor membre și uh, Uh, vorbim despre tot ce, orice neregulă găsim în date și statele membre au responsabilitatea să rectifice situația. Deci, noi gestionăm sistemul, dar nu avem acces la date. Apoi, în ceea ce privește a doua întrebare, um, statele membre nu au um, niciun fel de mandat să se uite la acest gen de programe, că acelea cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Însă, agenția garantează că toate sistemele care sunt pe care le controlăm noi sunt la dispoziția statelor membre pentru a efectua căutările necesare și verificările necesare pentru a vedea dacă uh, persoanele respective sunt infractori sau au, uh, au uh, făcut cerere de viză sau de astfel de permise ședere în alte locuri. Deci noi garantăm capabilitatea sistemelor cu care lucrează statele membre și aici aș vedea oportunități de lucru pentru viitor. Dacă vom primi resurse umane suplimentare, vom încerca să facem o utilizare a acestor sisteme și mai eficientă împreună cu statele membre. Doamna Gomez, dacă, de exemplu, din datele dumneavoastră vă dați seama că un anumit stat membru eliberează dintr-o dată mai multe vize decât de obicei către cetățenii dintr-o anumită țară. Se declanșează o alertă sau declanșați o alertă către autoritățile naționale care să verifice situația sau să spunem că avem o o creștere a um, vizelor eliberate de Malta pentru cetățenii libieni acest gen de creștere neobișnuită ar uh, declanșa un semnal de alertă? Da, înțeleg. Furnizăm rapoarte statistice regulate în ceea ce privește funcționarea sistemelor în statele membre și către comisie. Într-un caz în care avem o creștere subită a uh, vizelor pentru spațiul Schengen uh, într-o perioadă scurtă de timp, ar fi identificată și am informa și uh, Uh, Comisia Europeană care va verifica dacă e nevoie de un follow-up legislativ. Da, facem asta prin rapoartele noastre regulate. Mulțumesc, foarte interesant, foarte concret, foarte precis. Și ultimul vorbitor înscris, domnul Lopez Aguilar. Un minut, pentru o Ah, eh, eh, Întrebarea este legată de cea pe care am adresat-o vorbitorilor eh, din sesiunea precedentă și se referă la microfonul este întrerupt. Știm că agenția este neutră față de situația constituțională din statele membre, însă ați insistat că misiunea dumneavoastră este să vă asigurați de interoperabilitatea datelor, verificând calitatea și fiabilitatea acestora. Și atunci vă întreb dacă până acum considerați că distribuția internă a competențelor, servicii secrete, servicii de informații, poliție, um, are vreo influență asupra modului în care sunt furnizate datele, dacă vin din Belgia sau din Franța? Mulțumesc pentru întrebare. Sigur că nu există două țări care să fie identice și sigur că există diferențe de la țară la țară. Sincer, nu m-am uitat la diferențele din perspectiva uh, pe care ați exprimat-o dumneavoastră, dar din experiența mea și nu neapărat cu privire la date, dar din experiență, aș spune că coordonarea activității agenției și um, împreună cu țările cu un sistem constituțional mai complex este sigur mai uh, plină de provocări decât în celelalte cazuri. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, nu mai avem uh, oratorii înscriși. Mulțumesc uh, pentru calitatea acestei discuții, care a fost puțin mai succintă, pentru că mulți colegi ne-au părăsit, având în vedere că va începe în curând votul în plen. și sigur că aveau responsabilități legate de stabilirea listelor de vot, dar vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră sincere, directe și precise, care ne-au oferit foarte multe informații cu privire la um, Uh, rapoartele pe care trebuie să le redacteze cele două co-raportoare, Monica Holmar și Helga Stevens, și de asemenea observații importante și pentru lucrările acestei comisii, care ne ajută să înțelegem, să identificăm um, perspective pozitive. Mulțumesc, domnule Garkov. Am auzit de asemenea foarte bine și mesajul uh, Uh, transmis cu privire la nevoi de resurse mai importante în fața amenințărilor care cresc, sigur și în beneficiul statelor membre. Nevoi ale statelor membre care au crescut și ele uh, odată cu necesitatea unor măsuri de prevenție uh, sporite. Mulțumesc, domnule Garkov, că ați acceptat să veniți să răspundeți la întrebările noastre și mulțumesc și colegilor care au acceptat regulile puțin austere de timp de vorbire și dumneavoastră pentru că ați acceptat metoda de ping-pong. Știu că nu este atât de ușor să răspundeți direct la întrebări. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor și succes la vot colegilor. Drum bun înapoi acasă.